Good morning. Bună ziua. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Bun venit la reuniunea de astăzi a Comisiei pentru Afaceri Externe în zor de zi știu că e neobișnuit uh, să începem la așa o oră matinală, dar uh, avem foarte multe voturi pe care va trebui să le, uh, le organizăm cât mai repede. La Uh, obiecții la ordinea de zi se pare că nu există, deci uh, considerăm adoptată ordinea de zi. La punctul 2, comunicările președintelui, aș dori să vă fac un anunț cu privire la regimul de interpretare de astăzi, având în vedere nevoile de la uh, conferința președinților, avem uh, slovac în regim pasiv astăzi doar, ceea ce înseamnă că puteți uh, vorbi, dar nu asculta limba slovacă. Trecem la voturi la punctul 3, dar înainte de asta aș dori să urez bun venit unui grup special de vizitatori. După cum știți, eu sunt din nordul Germaniei, uh, sunt dintr-un orășel de lângă Cuxhaven și e onoare pentru mine să urez bun venit uh, unei delegații uh, din unitatea militară de marină numărul 3, acești uh, soldați și soldate minunate au participat la uh, misiunile uh, Uniunii Europene în Cornul Africii. Bun venit tuturor! Trecem la punctul 3 acum, raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina. Raportor este domnul Creda. Doriți să luați cuvântul? Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Știu că uh, vom vota în această dimineață raportul meu, dar doream să solicit Parlamentului și plenarei să nu mai pună acest raport pe urmă de zi înainte ca uh, parlament, uh, parlamentarii din Bosnia să adopte regulile de procedură pentru uh, funcționarea SEBC. Uh, vă reamintesc că este singura țară care nu are acest instrument insistăm uh, de trei ani ca acest instrument să fie creat și mi se pare normal să amânăm votul până când uh, acest Parlament din Bosnia-Herzegovina uh, ne ia în serios. Deci, în mod oficial, cer ca acest raport să nu fie votat înainte ca bosnienii să coopereze cu noi. Mulțumesc pentru înțelegere. Dacă am înțeles bine, nu vreți ca votul să fie votat astăzi. Nu, vreau să votăm la comisia noastră, dar nu și la plenară. Deci să nu fie trimis uh, raportul la uh, plenară înainte ca uh, Parlamentul din Bosnia-Herzegovina să nu adopte regulile de procedură. Mai există observații, comentarii? Se pare că nu. Atunci putem începe. Compromisul 2. Pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm. S-a deschis votul. Oh. Rejected. Respins. Ce surpriză. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal la 53. S-a deschis votul. Vote is closed. Închis votul. A fost respins. 20 de voturi împotrivă, 19 pentru. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 uh, pe părți pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm acest amendament. S-a deschis votul. Lipsește un vot 40 de persoane adopt, uh, prezente, 21 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru, împotriva abțineri. Verificăm acest amendament, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. La limită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 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 159 în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Compromisul 21 pentru,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 Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm amendamentul 19, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă foarte clar. <laughs>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 împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Votul final, vot prin apel nominal s-a deschis votul. Votul final acum, spune președintele. Nouăle a fost respins. Se adoptă 33 de voturi pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri. Acum ajungem la punctul 4, protocol acordul de parteneriat și cooperare dintre comunitățile europene și statele membre, uh, pe de o parte, și Republica Kyrgyzstan, pe de altă parte, pentru a ține cont de uh, aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Raportor este mare surpriză tot domnul Preda. Domnul Preda, doriți să luați cuvântul? Nu doriți. Bun. Avem doar un vot. Vot electronic. La acest proiect de recomandare s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 40 de voturi pentru, un vot împotrivă. Acum ajungem la rezoluție. Punctul 5. Recomandare adresată Consiliului Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei acordul între UE și Republica Kyrgyzstan. Raportor este tot domnul Preda. Doriți acum cuvântul? Poate nu. Bun, atunci trecem la vot. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri, respins. 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri. Verificăm șaptele, s-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. Respins. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 37. Pentru, împotriva abțineri. Verificăm 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 18. Pentru, împotriva abțineri. S-a deschis votul. Trebuie să verificăm de această dată amendamentul 18 al domnului Scholz. S-a închis votul. Respins. Compromisul 3 pentru, împotriva țineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva țineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 32, domnul Scholz, pentru, împotrivă. Abțineri, respins. 33 pentru, împotriva abțineri, respins.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 Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63, domnul Castaldo, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Îi se respingem, ce scuze. 74 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm acest amendament. S-a deschis votul la 74. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 79. Domnul Paieț a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. și acum ajungem la votul final. Vot electronic la proiectul de raport, astfel modificat, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă 40 de voturi pentru, două abțineri. Și acum ajungem la punctul 6, orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara Uniunii Europene. Raportor este colegul nostru, domnul Grip. Doriți să luați cuvântul? Se pare că nici măcar nu e aici, deci n-are cum să ia cuvântul. Avem o listă de vot lungă, haideți să începem. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 72 este caduc, compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 uh, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 81, doamna Vergia, s-a deschis votul. Se respinge 21 la 21. 82 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm 82-ul, s-a deschis votul.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 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru, împotriva abțineri respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Bun. Verificăm 163-ul, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins foarte clar. 164 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 164. E respins, eu ce-am spus? Ar fi pentru prima dată în istorie când uh, uh, amendamentul domnului Schaffhauser. Deci 162 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. O 165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 Se respinge cu 43 la 1. 192 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm la 192. S-a închis votul. Se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 210 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la 210 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 s-a deschis votul. se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. 18. 18 e caduc. Dar 17 s-a respins. Atunci trebuie să votăm 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Bine. S-a deschis votul. Se adoptă. Cristian, am văzut. Compromisul 20. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 27 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 31. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm la 31. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru împotriva abțineri. Verificăm la 42. Doamna Vergia s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 43 pentru împotrivă abțineri se respinge, 44 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 45, verificăm, bine, verificăm la 44, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din nou. La 45 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea. Trecem la trimiteri. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 3, nu votăm, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 5, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 6, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge de asemenea, 7 retras, 8, doamna Vergia pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 9. Domnul Sole pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă și trecem acum la votul final pe proiectul de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 41 pentru, 1 împotriva, 2 abțineri. Și trecem la punctul 7, instituirea Fondului pentru Azil și Migrație. Raportor pentru aviz este vicepreședintele nostru, domnul Vistisen. Anders, doriți să interveniți? Nu? Bine. Trebuie să vă informez, stimați colegi, că dacă amendamentul 125 se adoptă, 126 devine caduc. Începem cu votul pe acest proiect de aviz. E un vot lung. Bine. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Va fi distractiv. S-a deschis votul. Patru colegi nu au votat. Se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 79, doamna Vergia, pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotriva abțineri se respinge. 81 pentru, împotriva abțineri se respinge. 82 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 82, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 83, s-a deschis votul. S-a închis votul. <coughs> Se respinge. 84 pentru împotriva abțineri se respinge. 85 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Minunat, suntem deja la 90 pentru. împotriva abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri, verificăm la 91, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm la 92 Lopez. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri se respinge. 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 96, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pat, Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotriva abțineri, verificăm la 100, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 102 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 104 pentru, împotriva abțineri se respinge, 105 pentru, împotriva abțineri se respinge, 106 pentru, împotriva abțineri se respinge, 107 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 111 pentru, împotriva abțineri se respinge, 112 pentru, împotriva abțineri verificăm la 112 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5. Vistison. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 113 pentru împotriva abțineri se respinge. 114 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm la 114. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. La revedere! 115. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri, verificăm la 117, s-a deschis votul. S-a închis votul. Întotdeauna e un vot foarte strâns în această dimineață. Se adoptă 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva abțineri se respinge, 120 împotri pentru, împotriva abțineri se adoptă, 121 pentru, împotriva abțineri se respinge, 123, 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru împotrivă, abțineri. Nu am lista de vot corectă. Nu votăm raportul cu Tajikistanul? Lista de vot a PP-ului apare nu e corectă. Trecem la 124, doamna Moody, da? Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum avem faimosul 125 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, verificăm la 125. S-a închis votul, se respinge. Trecem la 126. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la 126, s-a deschis votul. Bine, s-a închis votul și se adoptă. Trecem atunci la 127 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 127. vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. <laughs> Mi-am pierdut lista de vot, spune domnul președinte. Mă rog, nu contează. 127 a fost adoptat, da? 128 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 129 pentru, împotriva, abțineri Verificăm. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 134 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 135 pentru, 134 verificăm. Bine. The vote is closed. S-a închis votul, se respinge. 135 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 136 mudi pentru, împotriva abțineri se adoptă, 137 pentru, împotriva abțineri verificăm. 137. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se respinge. 138 pentru, împotriva abțineri se respinge. 139 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, 139 s-a deschis votul. It's closed. S-a închis. Se respinge. 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6, 7 și 8 în bloc pentru, împotriva abțineri se resping. 144 146-49 pentru împotriva abțineri se resping. 145 până la 151 pentru împotriva abțineri se resping. 143 până la 150 pentru împotriva abțineri se resping. Bine, verificăm acest vot. S-a deschis votul. Hmm. It's been adopted. Good eyes. Se adoptă, ați văzut bine. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 153 pentru, împotriva abțineri se respinge, 154 pentru, împotriva abțineri se respinge, 155 pentru, împotriva abțineri se respinge, 156 pentru, împotriva abțineri se respinge, 157 pentru, împotriva abțineri, se verificăm. 157 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 158 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm 162. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis. Se respinge. 163 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 164 pentru, împotriva abțineri se respinge. 165 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm 165. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 166 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 167 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 168 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 169 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 170. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 171. Persia. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 72 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru împotriva abțineri se respinge, 174 pentru, împotriva abțineri se respinge, 175 pentru, împotriva abțineri se respinge, 175, 176 pentru, împotriva abțineri se respinge, 177 pentru, împotriva abțineri se respinge. Acest aviz este o adevărată luptă între uh, Uh, Vistens și Vergia. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 179 pentru împotriva abțineri se respinge. 180 pentru împotriva abțineri se respinge. 181 pentru împotriva abțineri se respinge. Dar verificăm acest vot la 181. S-a deschis votul. It's closed. Rejected. Se respinge. 182 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 183 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 184 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 185 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 186 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 187 pentru, împotriva abțineri se respinge, 188 pentru, împotriva abțineri se respinge, 189 pentru, împotriva abțineri se respinge. Ajungem la considerente, 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, 13 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 Vergia, pen, pentru împotriva abțineri se respinge. 18 pentru împotriva abțineri. Verificăm 18. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. Domnul Epidideus, 19 pentru împotriva abțineri se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 31 pen, deja, pentru împotriva abțineri. Verificăm 31, s-a deschis votul cu multe abțineri. S-a închis votul. Se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respinge 34 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm 34, s-a deschis votul. S-a închis. Doamna Post, votați pentru. Atunci se adoptă. I spilled my coffee. It's not... Mi-am vărsat cafeaua, n-are nicio legătură cu votul. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 39, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge clar. 40 pitideos pentru, împotriva abțineri se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri verificăm. 41. Vergia. S-a închis votul. Se respinge. 42 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 44 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 45 45 Castaldo pentru împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri se respinge. 47 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 47 s-a deschis votul. Thank you. Thank you. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 48 for 48 devine caduc, 49 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, abțineri. Verificăm 54, s-a deschis votul. Miss Post, you are... Doamnă Post, votul dumneavoastră este cel decisiv în această dimineață. Deci ați votat pentru, înseamnă că se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri se respinge. 56 pentru,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 abțineri. Verificăm 65, s-a deschis votul. S-a închis. Și grație doamnei Post se adoptă. 67 devine caduc. Nu, nu devine caduc. 67 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva abțineri se respinge, 70 pentru, împotriva abțineri se respinge, 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 72 pentru, împotriva abțineri verificăm, 72 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 73 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 74 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Referirile. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum am ajuns la votul final electronic al proiectului de aviz astfel modificat. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge 24 de voturi împotrivă și 19 pentru. Mr. Brock. Domnul Brock, vă rog. Mulțumesc. Vreau să spun că eu sunt pentru acest fond care este planificat. Însă aș fi vrut să ne consultăm mai mult și să ajungem la mai multe amendamente de compromis. De aceea noi trebuie să votăm împotrivă. Nu are nimic de a face cu acest fond pe care ne dorim să îl înființăm. Bine, mulțumim domnule Brock pentru explicațiile oferite. Mai dorește altcineva să intervină? Domnul Epitideos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui fond pentru că nu e posibil ca oamenii în UE să sufere cum suferă grecii în Uniunea Europeană și să dăm bani migranților ilegali. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Pitideus. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aneliță. Ich weise die letzte Wortmeldung. Uh, eu uh, resping uh, ultima luare de cuvânt și aș dori să-mi exprim dezamăgirea. Așa cum spunea domnul Bloc, e păcat că nu am găsit compromisuri. Mă întrebam dacă nu am putea să mai rediscutăm o dată această temă, dar este o veste proastă pentru Parlamentul European și pentru Comisia noastră faptul că astăzi am respins acest raport. Vielen Dank. Mulțumim. Domnul Austrăvicius. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. E o declarație din partea grupului ALDE doar. Noi am votat pentru acest fond, dar am pierdut uh, voturile. De fapt, nu ne-a plăcut uh, modul în care s-a pregătit acest aviz cu foarte puține, aproape de loc, uh, consultări. PP-ul Socialiștii și cu noi și GUE, dacă nu mă înșel, am avut un aviz comun, uh, o părere comună pe anumite compromisuri, dar nu a fost suficient, se vede treaba. Dacă acest aviz ar fi adoptat, noi am dorit ca uh, declarația introductivă, expunerea de motive să fie eliminată, nu am reușit pentru că am pierdut uh, votul, e nevoie de fonduri și felul în care am uh, votat e, din păcate, uh, neinspirat. Well, as I understand it... Dacă am înțeles, avizul nu a fost adoptat astăzi, deci Comisia AFED nu va trimite avizul Comisiei Libe și, dragi colegi, nu știu cum va arăta calendarul la amendamente la Comisia Libe, dar dacă se mai poate face ceva, atunci trebuie să interveniți pe lângă Comisia Libe. A expirat termenul, deci. Da, aici la noi a expirat oricum. Deci, n-am votat, n-avem aviz, intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc, dragi colegi. Atunci ajungem la ultimul vot. Punctul 8 instituirea ca parte a Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor, a Instrumentului de Sprijin Financiar pentru Gestiunea Frontierelor și Vize. Raportor este domnul Cucan. Vă rog. Haideți să votăm. O părere minunată, spune președintele. Bun, atunci trecem la un prim uh, vot în blocuri, de la 64 până la 116. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 44, s-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. Respins. Madame Post has gone. La Post a plecat. Asta nu schimbă nimic. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul. 47. Acum 47. S-a închis votul. Se adoptă. 48 e caduc. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm acest amend. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acest amendament. S-a închis votul. Se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acest amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de această dată. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotriva abține respins, 57 pentru, împotriva abține respins, 58 pentru, împotriva abțineri respins, 59 pentru, împotriva abțineri respins, 60 pentru, împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 60. Doamna Lochwiller s-a deschis votul. It's closed. Just mean they're rejected. Respins. 61 pentru, împotriva abțineri, respins. 62 pentru, împotriva abțineri, respins. 63 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 63-ul, s-a deschis votul. Vote is closed. Rejected. Miss Vergia, you've been very busy. Doamna Vergia a fost foarte ocupată. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 67 pentru, 66, îmi scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 80. S-a deschis votul, pentru că liberalii au votat pentru de această dată. close. This has been clearly rejected. 81 in favor. 81 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 82-ul. Nu a fost foarte clar. It's been adopted. Se adoptă. 83. Pentru, împotriva abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 88-ul. Se adoptă 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nozeci pentru, împotrivă, abțineri respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă sau se respinge? Întreabă președintele. 95 verificăm. Nu e foarte clar. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. Se adoptă. 96 pentru. Împotrivă abțineri. Respins. 97 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 98 pentru. Împotrivă abțineri. Respins. 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri se respinge. 102 pentru, împotriva abțineri respins. 103 pentru, împotriva abțineri respins. 106 pentru, împotriva abțineri respins. 105 pentru, împotriva abțineri respins. 106 pentru, împotriva abțineri respins. 107 pentru, împotriva abțineri respins. Uh, domnul Cucan pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 108, s-a deschis votul. It's rejected. 109. Respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 111, s-a deschis votul. S-a închis votul, s-a respins. 113 pentru împotrivă, abțineri, respins 114 pentru împotrivă, abțineri, respins 115 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru împotriva abțineri se respinge. 119 pentru împotriva abțineri respins. Numărul 3, domnul Cucan, pentru împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru împotriva abțineri respins. 121 pentru împotriva abțineri se respinge. 132 pentru împotriva abțineri respins. 123 pentru împotriva abțineri respins. 124 pentru împotriva abțineri se respinge. 125 pentru împotriva abțineri respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 fito pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 129. Verificăm acum. Lipsesc trei voturi. Respins. 130 pentru, împotrivă. Abțineri. Nu știu cum votează liberalii, ceea ce mi îngreunează treaba, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 131. S-a închis votul. Respins foarte clar. 132 pentru, împotriva abțineri, respins. 133 pentru, împotriva abțineri, respins. 134 pentru, împotriva abțineri, respins. 135 pentru, împotriva abțineri, respins. 135, verificăm bine. Respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Ajungem deja la un număr extraordinar de considerente. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm numărul 7, s-a deschis votul. Fito, number seven. Fito numărul 7. S-a închis votul. Respins clar. 8 pentru, împotriva abțineri, respins. 9 pentru, împotriva abțineri, respins. 9, 10 pentru, împotriva abțineri, respins. Verificăm 10-le, bun, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri, respins. 19 pentru, împotriva abțineri, respins. 20 pentru, împotriva abțineri, respins. 21 pentru, împotriva abțineri, respins. 22 pentru, împotriva abțineri, respins. 23 pentru împotriva abțineri respins. 24 pentru împotriva abțineri respins. 25 pentru împotriva abțineri respins. 26 pentru împotriva abțineri respins. 26 pentru împotriva abțineri respins. 28 pentru împotriva abțineri respins. 29 și 30 pentru împotriva abțineri respinse. 31 pentru împotriva abțineri, respins. 32 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 36 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. 1 acum pentru împotriva abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, respins. 38 pentru, împotriva abțineri, respins. 39, 38 verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Elmar a plecat. So we now have 39, Madame Vergia, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotriva abținere, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Mai avem încă două voturi. Domnul Preda, aș dori să o felicit pe doamna Vejia pentru că a depus 113 amendamente. E un record pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mă bucur întotdeauna când primesc felicitări de la domnul Preda. Ok. Une nouvelle amitié nu o prietenie care se înfiripă. N-am votat încă 43-ul. Mai avem încă un amendament. Aba da, l-am votat. Did. Oh, so we only have Doru now. Pe Doru acum. Patru acum. Frunzulică, pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la votul electronic, votul final, proiectul de aviz astfel modificat. S-a închis votul, se adoptă 32 de voturi pentru, 4 împotrivă. Mulțumesc uh, pentru participarea la aceste voturi. Uh, a fost uh, mai mult, au deci s-au întins mai mult cu un sfert de oră și acum îmi revine plăcerea de a da cuvântul prietenului Freund. Continuăm după 3 minute reuniunea noastră. Good morning again from my side. Bună dimineața din nou și din partea mea. Chiar dacă nu e prima oară când mă aflu la președinție, mă simt de parcă ar fi prima dată. Da, domnule Preda, trebuie să mă sportați pe mine acum pentru următoarea oră, aproximativ. Continuăm cu raportul privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare cu Turkmenistanul și aș dori să îi dau cuvântul doamnei Mănescu să ne facă o prezentare a raportului. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să salut anunțurile făcute de doamna Mogherini și anume că Uniunea Europeană va avea o delegație în Turkmenistan. E un efort comun care, iată, ajunge la un rezultat pozitiv. Parlamentul European a avut această solicitare, a avut un răspuns pozitiv și, cum vă spuneam și înainte pe acest dosar, intenția Uniunii Europene e să aibă relații cu Turkmenistanul pe domenii de interese strategice, cum ar fi securitatea, drepturile omului, statul de drept, schimbările climatice și drepturile omului. Vom putea să începem un dialog economic sectorial și o cooperare cu Turkmenistanul. Cât despre textul acestei rezoluții, prin această procedură noi vom putea să ne exprimăm părerea cu privire la acordul de parteneriat și cooperare înainte de consimțământ și să includem următoarele elemente criterii pe termen scurt, fezabile și credibile, recomandări pe termen lung cu privire la sistemul politic, drept, statul de drept, drepturile omului, libertăți și angajamente publice pentru un acord de punere în aplicare a mecanismului de monitorizare a drepturilor omului care a fost propus de doamna Mogherini. Sper că vom reuși să ajungem la o bază politică comună cu toate grupurile politice, la definirea condițiilor pe termen scurt și pe termen lung, care definesc o viitoare noastră colaborare cu Turkmenistanul. Comisia noastră va putea să revizuiască și să evalueze progresul periodic, să vedem dacă sunt îndeplinite criteriile incluse și apoi să relansăm procedura de aprobare. Aș dori să îi rog pe colegii mei și și pe raportorii din umbră să își transmită amendamentele și sunt convinsă că vom avea o cooperare foarte bună și să avem un text eficient și util la sfârșit. Noul termen de depunere a amendamentelor, cum probabil știți, este dată de 11 decembrie la ora 11. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Mănescu, și eu doresc să le reamintesc tuturor că avem o mare întârziere din cauza voturilor prelungite și trebuie să terminăm până la 10 și 15, acest punct și următorul până la 10 și 15, astfel încât să putem avea reuniunea comună cu DEVE. Ați spus deja care este termenul pentru amendamente, bine, dar domnul Ali dorește să intervină nu mai mult de două minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră din partea ALDE. Doamnă Mânescu, stimați colegi, aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru acest raport interimar care descrie într-un mod echilibrat istoria relațiilor UE-Turkmenistan și și evoluțiile recente. Apreciem abordarea folosită în raport și faptul că trebuie să se stabilească niște criterii pe termen scurt prin care să se măsure progresul făcut de guvern și recomandări pe termen lung pentru progres credibil și de succes. Avem recomandări pe mai multe domenii. În primul rând, la drepturile omului există pași pozitivi, cum ar fi un plan național de acțiune pentru drepturile omului în 2016 și o nominalizare pentru un prim ombudsman, în conformitate cu dispozițiile Constituției revizuite. În același timp, mai există lacune între cadrul legislativ adoptat în Turkmenistan și punerea în aplicare, fi eficientă acestuia. Apoi, democrația. E important să existe o diferență foarte clară între ramurile executivă, judiciară și legislativă și e importantă consultarea cu experții internaționali cu privire la Constituția Turkmenistanului și alinierea, alinierea la principiile democratice. Ar trebui să subliniem că e important respectul democrației pluraliste. Lipsa de transparență, aceasta rămâne în continuare o problemă în Turkmenistan. Nu ar trebui să subestimăm cât de importantă e deschiderea spre supraveghere internațională, spre organizații internaționale pentru monitorizare. Evoluțiile pozitive înregistrate, cum s-au întâmplat în 2017, când a existat o vizită a diplomaților, e important ca Turkmenistanul să dea deschidere, să fie deschis pentru asemenea vizite. Apoi, contribuția Turkmenistanului la stabilitatea regională. Statutul de neutralitate a dus la un rol important în promovarea stabilității și combaterea terorismului, extremismului, lupta împotriva traficului cu stupefiante și criminalității organizate. Națiunile Unite sunt prezente acolo. Există relații diplomatice acum cu Așcabatul, astfel încât să fie promovate toate chestiunile pe care le menționam mai sus. Parlamentul trebuie să fie informat în ceea ce privește dispozițiile privind drepturile omului în acest acord de parteneriat și cooperare. Vă mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Boris Iaroceviț din partea Uniunii Economice Eurasiatice. E prezent aici. Da, vă mulțumesc foarte mult. Noi salutăm acest raport, bineînțeles. Într-adevăr, altul reprezentant, doamna Mogherini, a, des, a anunțat o delegație de plină a UE în anul viitor, un lucru care ne va permite să monitorizăm mai cu atenție evoluțiile legate de drepturile omului în acest stat, să avem un dialog mai direct cu guvernul și, de asemenea, să putem să supraveghem punerea în aplicare a diferitelor acorduri pe care le avem cu Turkmenistanul. Va trebui să dăm dovadă de realism Schimbările nu se pot întâmpla peste noapte, e un proces îndelungat, am mai trecut prin printr-un asemenea proces cu Uzbekistanul. E important să avem o bază bună pentru relații, astfel încât să putem să însoțim reformele acestea când, atunci când acestea vor fi puse pe deplin în aplicare. Și încă o dată vreau să spun că noi sprijinim rolul pe care îl are Turkmenistanul în cooperarea regională, Acum 10, ani am av- 10 zile am avut o reuniune ministerială, Turkmenistanul a fost prezent și vedem că Turkmenistanul poate să joace un rol, de exemplu, în gestionarea resurselor de apă din regiune, incluzând aici fondul pentru Marea Aral. Așa că noi salutăm acest raport, însă haideți să dăm dovadă de realism cu privire la ce putem să obținem pe termen scurt cu Turkmenistanul. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Aș dori să vă reamintesc că un al doilea schimb de opinii va avea loc la data de 21 ianuarie și votul în comisie în februarie 4 și votul în sesiunea plenară în martie 2019. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, situația relațiilor politice dintre UE și Rusia. Vom discuta acest proiect de raport care a fost redactat de doamna Calniete și, așa cum știți, relațiile cu Rusia au fost dificile în ultimii ani și au de-a face cu războiul din estul Ucrainei, ocuparea peninsulei Crimea și conversații legate de punerea în aplicare a acordului de la Minsk. Săptămâna trecută sau cu o săptămână înainte cu toții am văzut situația din Marea Azov, incidentele care au avut loc acolo, incidente care au fost condamnate cu tărie de noi. Sperăm să vedem bunăvoință din partea Rusiei și sperăm că Moscova va reinstaura libertatea de mișcare la strâmtoarea de acolo. Și acum îi dau cuvântul doamnei Calniete pentru a-și prezenta raport raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, au trecut aproape patru ani de la adoptarea raportului Landsbergis în legătură cu relațiile între, dintre UE și Rusia. Și trebuie să spun uh, cu tristețe că astăzi uh, relațiile sunt și mai proaste decât în 2015 de la raportul lui 2015, Rusia a intervenit în Siria, a sprijinit regimul Assad. Um, a organizat multe exerciții militare, cum ar fi cel din 2017, a încălcat acordurilor privind controlul armelor, a lansat atacuri cibernetice a încercat să influențeze alegeri și să creeze tensiuni în societățile europene. Agenții secreți ruși au ucis europeni pe sol european cu arme chimice. Mulți cetățeni ruși și străini, inclusiv Oleg Sentsov, au fost intimidați, arestați și întemnițați nu s-au făcut progrese în punerea în aplicare a acordurilor, acordurilor de la Minsk. Moscova a sprijinit alegeri ilegale și legitime la Donbetsk și uh, recent a avut din nou acte de agresiune împotriva Ucrainei în Marea Azov. Din păcate, din toate aceste motive, trebuie să reevaluăm relațiile noastre cu Rusia. În, raportul, în proiectul meu de raport cer mai multe lucruri cer să se pună capăt parteneriat, acordului de parteneriat și cooperare între UE și Rusia, învechit și depășit. Uniunea Europeană trebuie să fie gata să adopte noi sancțiuni, inclusiv sancțiuni personale ținstite. Uniunea Europeană trebuie să adoptă un act care să interzică acordarea de vize și să înghețe activele persoanelor implicate în încălcările drepturilor omului să pună capăt proiectului Nord Stream uh, 2, care nu mai respectă politica noastră de energie și politica comună de securitate. Să pună capăt programului uh, pașapoartelor cu vize aurite. Să promoveze și să apere valorile și uh, politice europene în limba rusă, să avem o strategie pentru asta. Dar eu cred că cele cinci principii ale relațiilor cu Rusia adoptate de Consiliul pentru Afaceri Externe în martie 2016 trebuie să continue să fie apărate. Un astfel de principiu este uh, angajamentul selectiv. În continuare trebuie să colaborăm pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, împotriva um, proliferării armamentului. Consider că este foarte important să găsim modalități uh, Um, pentru ca tensiunile actuale să scadă și să găsim măsuri care să ne permită să evităm uh, ca lucrurile să fie înțelese greșit. Trebuie să încurajăm consultările cu Rusia pentru a preveni uh, conflicte legate de aeronavele civile și militare. E nevoie de măsuri care să permită uh, crearea de încredere, inclusiv la Donbetsk și în Marea Azov. Dragi colegi, sincer, Acum trebuie să evităm escalarea incidentelor care să devină uh, un conflict uh, militar sau hibrid. Nu e vorba de relații obișnuite nu există loc și nu este momentul pentru noi inițiative majore. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să oprim complet comunicarea. Uniunea Europeană trebuie să sprijine contractele între oameni, schimburi de profesori și de studenți. Trebuie să sprijinim în continuare activiștii pentru drepturile civice și pentru drepturile omului, mass media independentă și jurnalismul de anchetă. Cred că trebuie să ne trezim și să vedem realitatea în față. Uniunea Europeană este implicată într-o luptă între două seturi de valori. Democrația bazată pe statul de drept și uh, o atitudine autoritară. Da, domnule președinte, sper că dezbaterea va fi utilă și cum toți colegii vor contribui constructiv la proiectul de raport. Termenul pentru amendamente este 10 ianuarie, ora 11. În încheiere, doresc să spun că foarte rar iau cuvântul în comisie și de aceea consider că pe un subiect atât de important pot să merg până la capătul observațiilor mele. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, doamnă Caliete. Acum iau eu cuvântul în numele doamnei Iaconțari, care își cere scuze pentru faptul că nu poate fi prezentă astăzi aici, dar este Ziua Independenței Finlandei, 101 ani de independență. Deci înțelegem că nu poate fi prezentă azi aici. Deci în numele doamnei Sari spun următoarele. And uh, I would agree that îi mulțumesc raportoare pentru munca făcută. Încrederea e scăzută de ambele părți. Status, uh, situația cu, în relațiile noastre cu Rusia e una plină de provocări. E regretabil că acordul de la Minsk nu a fost pus în aplicare și că situația nu s-a îmbunătățit. Fără îndoială, este foarte clar că relațiile noastre cu Rusia trebuie să se bazeze pe respect pe, pentru dreptul internațional. Într-o asemenea situație dificilă, e inteligent să menținem domeniile pozitive active, unde există o cooperare constructivă între Rusia și Uniunea Europeană. De exemplu, pe dimensiunea nordică de parteneriat, în cooperarea transfrontalieră în zona arctică și în eforturile comune pentru a proteja acordul nuclear cu Iranul. Sunt de acord cu doamna raportor că e important să găsim căi prin care să fie scăzute tensiunile actuale. În acest sens, cred că sunt importante consultările cu colegii noștri din Rusia, din Parlament. De aceea e important ca ambele părți să îndepărteze obstacolele, astfel încât relația noastră UE-Rusia să poată să aibă din nou reuniuni cu omologii ruși. Angajamentele selective pe chestiunile globale trebuie să fie menținute și aici aș adăuga pe lista dumneavoastră și provocările legate de digitalizare, mai ales când vorbim de inteligența artificială și robotică. Și o ultimă observație, pe lista noastră cu probleme nerezolvate și provocări îmi lipsesc două elemente. Sprijinul Rusiei pentru extrema dreaptă din Europa și campaniile de dezinformare. Asemenea, activități trebuie să fie contracarate. Publicul este indus în eroare prin fake news, prin alte măsuri și acest lucru nu îl putem accepta. Din păcate, avem de-a face cu aceste evenimente și în unele din statele noastre din Uniunea Europeană, de exemplu în Ungaria. Acestea sunt cuvintele doamnei Iaconsari, raportor din umbră, și acum dau cuvântul următorului vorbitor, domnul Preda. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportor, colega noastră Sandra, pentru munca excelentă pe care a făcut-o în acest proiect de raport, în care cred că sunt rezumate foarte bine relațiile dintre UE și Rusia. Știm cu toții că cooperarea cu acest stat nu e de la sine înțeleasă, mai ales când știm că există aceste probleme cu cooperarea, pentru că nu putem să spunem că Putin este un partener și există elemente neliniștitoare care s-au întâmplat în ultimii ani. L-am auzit pe președintele rus la G20 în Argentina spunând că va continua războiul din estul Ucrainei, atât timp cât autoritățile, cât timp autoritățile ucraniene vor rămâne la putere. Cred că a fost o afirmație foarte clară și care ne arată foarte multe lucruri și ne arată din nou că Rusia își dorește să continue cu această abordare unilaterală, încălcând dreptul internațional și ignorând solicitările comunității internaționale. Iată cum stau lucrurile acum. Păcat că există toate aceste circumstanțe, aceste dezacorduri. Uniunea Europeană continuă să creadă într-o continuare a cooperării, oricât de slabă ar fi această cooperare, pentru că dialogul este un element central al valorilor noastre acele valori pe care Rusia nu le acceptă. Așa că eu salut recomandările făcute în acest raport, un nou format de cooperare cu Rusia, doar în domeniile unde această cooperare e necesară și unde într-adevăr avem interese comune. Un angajament selectiv în domenii cum ar fi securitatea energetică, lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și altele. Ce nu trebuie să uităm? Rusia nu înseamnă doar Putin, înseamnă și poporul rus. Cred că e obligația noastră să menținem canale de comunicare deschise cu societatea rusească. Doar astfel vom putea noi să ajutăm această societate în lupta sa pentru democrație, pentru statul de drept, pentru drepturile omului. În acest context, E important contactul people-to-people, așa că trebuie să încurajăm acest fapt și să îl continuăm. Trebuie să continuăm să susținem societatea civilă din Rusia, activiștii pentru drepturile omului, media independentă. De exemplu, președintele, domnule Preda, vă rugăm să încheiați. Săptămâna trecută am uh, primit ceva de la Memorial Human Rights Center. Aș sublinia faptul că în continuare avem acest impas cu Rusia legat de atitudinea pe care o au vecinii față de noi și ce se întâmplă în Georgia și în Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Next, uh, Urmează domnul Austrevicius. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi doresc să o felicit pe Sandra Calniete pentru acest proiect de raport pe care ne l-am prezentat astăzi. Este un pas foarte important și în um, raport se transmite un mesaj acum la sfârșit de mandat. Practic, rezumăm poziția noastră și uh, facem un instantaneu al relațiilor politice cu Rusia. Trebuie să recunoaștem că Relațiile dintre UE și Rusia s-au înrăutățit mult. Am început cu un parteneriat strategic care poate era prea ambițios atunci, nu a fost evaluat critic și poate a fost văzut mai repede ca un vis, ca o dorință frumoasă decât ca o realitate a relațiilor dintre noi. Și am ajuns um, la contrariul. Partea rusă provoacă indiferent ce încearcă să facă Uniunea Europeană pe baza dialogului, a dreptului internațional și a acordurilor bilaterale cu țările din vecinătate. Nu am ajuns la capătul poveștii. Acțiunile Rusiei continuă când vine vorba de activitățile de dezinformare lucrurile sunt absolut inacceptabile. Este inacceptabil ce se întâmplă în mass media, pe platformele sociale. Este pur și simplu un război deschis împotriva valorilor europene și împotriva informațiilor obiective care circulă. Și nu trebuie doar să urmărim, trebuie să încercăm să fim întotdeauna cu un pas înainte. Dragi colegi, doresc să fac apel să se pună accentul asupra unui lucru în acest raport și în poziția noastră comună față de așa numitul act Magnitsky pentru Europa. Un act care ar putea fi uh, un instrument pentru a pedepsi pe cei care nu respectă drepturile omului în întreaga lume. Pe 10 decembrie, domnule președinte, miniștrii europene ai afacerilor externe vor discuta despre propunerea uh, țărilor de jos și fac apel la adresa miniștrilor noastre să păstreze titlul un act Magnitsky pentru că are o rezonanță deosebită. Uh, E un om care a fost ucis pentru că a luptat împotriva corupției, unui regim extrem de corupt în Rusia. Președintele roagă pe vorbitor să încheie. Cele patru țări din UE care au adoptat deja um, un, uh, o lege, Regatul Unit, uh, Letonia, Lituania și Estonia, ar trebui să fie un exemplu pentru restul Uniunii Europene care ar trebui să adopte actul Magnitsky. Mulțumesc, domnule Austrevicius. Am încheiat astfel dezbaterea raportului privind relațiile dintre UE și Rusia. Doresc să vă aduc aminte că termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 ianuarie 2019, ora 11. Urmează acum descărcarea de gestiune. 2017, bugetul general al UE, Serviciul European de Acțiune Externă. Și voi da cuvântul imediat doamnei Moody, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele Ninei Gil, care din păcate nu poate fi prezentă astăzi. Vă prezint avizul AFET în legătură cu descărcarea de gestiune 2017 pentru Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia numele Ninei. În legătură cu acest aviz privind descărcarea de gestiune pentru Serviciul de Acțiune Externă, Nina subliniază cinci lucruri. Mai întâi, subliniază importanța diplomației în politicile externe ale UE și cere Serviciul de Acțiune Externă să continue să modernizeze și să investească în comunicarea strategică. În al doilea rând, Nina subliniază nevoia de a continua raționalizarea, uh, gestionarea sănătoasă a uh, misiunilor de observare a legerilor. Invită Serviciul de Acțiune Externă și Comisia să reflecteze cum se poate îmbunătăți uh, concurența între uh, cei care oferă aceste servicii pentru a scădea costurile. Apoi, invită servicii de acțiune externe să folosească cât mai mult experiența stafului din delegațiile Uniunii Europene de pe teren și să se asigure că programele de securitate pentru acestea să intre în vigoare. Subliniază în al patrulea rând că e nevoie de mai multe eforturi pentru a rezolva problemele de dezechilibru de gen, mai ales la nivel de middle management în fine, Nina se bucură că se fac controle expost la Serviciul de Acțiune Externă asupra cheltuielilor la sfârșitul anului, în decembrie, dar notează că rata erorii la sfârșitul anului a fost mai mare și încurajează Serviciul de Acțiune Externă să ia măsuri. În avizul pentru descărcare de gestiune pentru comisie și agențiile executive, Nina subliniază următoarele lucruri. Că um, pentru Global Jubel este esențial uh, eșantionul uh, folosit. Apoi trebuie să se țină cont de recomandările Curții de Conturi pentru cheltuielile din Global Europe și cere Comisiei să aplice rapid recomandările. În al treilea rând, Nina repetă faptul că este important să se gestioneze cât mai bine misiunile de observare electorală În al patrulea rând, subliniază lipsa de vizibilitate în finanțarea europeană pentru anumite proiecte și cere Comisiei să existe mai multă complementaritate între diferitele instrumente și, în fine, Nina menționează faptul că Comisia folosește puțin condiționalitatea pentru a sprijini reformele în Turcia. Consideră că este important ca fondurile să fie redirecționate spre societatea civilă cere Comisiei să pună în aplicare toate recomandările făcute de Curtea de Conturi în legătură cu facilitatea pentru refugiați în Turcia, mai ales să se îmbunătățească monitorizarea și raportarea în legătură cu proiectele de asistență financiară și să se coopereze cu autoritățile turce. Dacă aveți întrebări. Asistentul sau asistenta Ninei este alături de noi. Calendarul. Amendamentele pot fi depuse până pe 11 decembrie ora 11 și votul la AFET vor avea loc pe 21-22 ianuarie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Moody. Urmează Domnul Preda de la PPE, Vreau să vorbiți doar două minute pentru că suntem în întârziere. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e din vina mea. Mă voi referi acum la ambele descărcări de gestiune. Uh, mai întâi în legătură cu Serviciul de Acțiune Externă, Așa cum a spus-o și domnul înalt reprezentant la discuția de la Comisia de Control Bugetar, în contextul resurselor uh, limitate, trebuie să îmbunătățim modul în care sunt folosite resursele și este important să se pună în aplicare recomandările de până acum ale Curții de Conturi pentru a încerca să îmbunătățească funcționarea instituției și buna gestionarea fondurilor. Este încurajator faptul că raportul Curții de Conturi este pozitiv în legătură cu multe elemente, inclusiv executarea bugetului administrativ. În legătură cu comunicarea strategică, este, cred, ă, aceasta este esențială, trebuie să investim mai multe competențe și capacități în aceasta de altfel, acum două săptămâni am organizat uh, o masă rotundă în legătură cu fake news și uh, dezinformarea în Europa de Est, mai ales în Moldova. Este important să mobilizăm persoanele care cunosc aprofundat uh, contextele locale, care nu sunt aceleași în vestul și în estul Europei. Trebuie să investim în strategii de democrație mai eficace, publică mai eficace, în legătură cu vizibilitatea Uniunii și a finanțărilor sale și aici lucrurile pot fi îmbunătățite și uh, pentru a îmbunătăți proiectele uh, în legătură cu egalitatea de gen la SEAE, de asemenea, uh, observația raportoarei este oportună. În legătură cu descărcarea de gestiune pentru Comisia Europeană, ca și în cazul SAE, avizul Curții de Conturi este pozitiv în mare și ne bucurăm că Comisia este gata să pună în aplicare recomandările din raport. Într-adevăr, există o problemă de de, eh, legată de faptul că eșantioanele pentru Global Europe nu sunt foarte reprezentative Trebuie să se poată controla eficient cum sunt folosite fondurile pe baza de eșantioane um, semnificative. În legătură cu EPA, uh, de mai multe ori Curtea de Conturi a subliniat un element uh, important. Îmbunătățirea capacității administrative a țărilor beneficiare este foarte importantă. E nevoie de indicatori măsurabili pentru a evalua această capacitate. De asemenea, este importantă dorința politică a țărilor candidate de a îmbunătăți această capacitate administrativă. În legătură cu sprijinul bugetar, este important ca Comisia să fie mai riguroasă și în modul în care apreciază atunci când există condițiile necesare pentru um, acest sprijin financiar. În legătură cu îmbunătățirea gestionării financiare a misiunilor de observare electorală, am experiență în acest domeniu și, într-adevăr, consider că ar fi bine ca cele două ă, instituții, SEAE și Comisia, să se gândească împreună cum se pot îmbunătăți lucrurile. Și mai sunt și alte aspecte. Facilitatea pentru refugiați în Turcia, din păcate, capacitatea de securitate în Niger și Mali sau arhitectura de securitate în Africa. Președintele întrerupe pe domnul Preda. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Și acum are cuvântul domnul Vistenson. Quick, so I'll just thank... Pe scurt, aș dori să mulțumesc uh, raportorului, raportoarei. Items. First... Cooperăm cu ea. În ce privește misiunea de observare electorală a Uniunii Europene trebuie să fie mai bine gestionate. În al doilea rând, am dorit să avem o trimitere mai puternică la importanța statelor membre pentru că ele sunt încă cele care au un rol foarte important în politica externă pentru Uniunea Europeană. Apoi considerăm că acest task force ar fi uh, o cutie a Pandorei, pentru că va trebui să ținem cont și de alte chestiuni, reprezentare la nivel geografic și așa mai departe, deci va fi foarte greu să gestionăm acest subiect și apoi vom depune amendamente cu privire la Turcia și aderarea ei la Uniunea Europeană și așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu raportoare și sperăm să ajungem compromisuri bune. Mulțumim, domnule Vistensen. Aș dori să vă reamintesc că termenul pentru amendamente ...11 decembrie 2018, dar foarte pe scurt, la descărcarea 2017, aș dori să menționez un aspect o observație critică a doamnei Nina uh, Gil, pe care a făcut-o în ce privește misiunea de observare a alegerilor. Vorbea de sound financial management în acest domeniu. Cred că în acest domeniu ar trebui să sprijinim practicile de până acum Uh, cred că uh, e foarte importantă rapiditatea procedurii uh, de acordare. Bine, trebuie să ținem cont de mm, ce se întâmplă la fața locului. Vi se poate, părea scump, dar dacă mă uit la o țară precum Pakistanul, e nevoie de închirierea de uh, panțere, de tancuri și nu e chiar ieftină. Uh, și uh, dacă vrem să sprijinim democrația, misiunile de observare a alegerilor sunt foarte importante și deci nu ar trebui uh, să mm, punem bețe în roate din punct de vedere financiar uh, și să ne mm, creăm probleme și de aceea aș dori ca să nu fim uh, excesiv de uh, exigenți în acest domeniu. Mulțumim, domnul Galer. Am încheiat dezbaterea cu privire la uh, bugetul general UE. Următorul punct este examinarea proiectului de raport construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere. Raportoarea este doamna Soraya Post, dar aș dori să vă reamintesc tuturor prezenți că vom avea o dezbatere pe acest subiect când vom mai avea mai mult timp decât astăzi. Astăzi nu avem timpul necesar și deci, Soroia, te, Soroia, te rog foarte succint, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e o chestiune foarte simplă uh, să fii succint pe un astfel de dosar, dar fac ce pot. În primul rând, mă bucur să pot, pre pot prezenta acest proiect de raport cu privire la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere. Având în vedere felul în care arată lumea astăzi, cu toții cred că suntem de acord că prevenirea conflictelor și medierea este o chestiune foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Nu trebuie doar să promovăm, ci și să intensificăm eforturile UE în acest domeniu. Prevenirea conflictelor face parte din rațiunea de a exista a Uniunii Europene, UE a fost înființată ca un mod de a preveni conflicte între state și ca atare este un proiect uh, pașnic. Și de aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să sporească aceste capacități, mai ales. Deci prevenirea conflictelor și mediere. Raportul analizează felul în care instituțiile europene uh, se pot implica mai puternic și mai coerent în această activitate. În timpul uh, pregătirii raportului, toate părțile implicate au subliniat că e nevoie de o mai multă interconectare și, de asemenea, că trebuie să finalizăm acțiunile noastre. Uh, de asemenea, obiectivele pentru femei uh, de securitate și pace reprezintă o prioritate pentru acest raport, pentru ca femeile Uh, să poată participa la procesul de luare a deciziilor democratic și trebuie deci să combatem inegalitatea de gen, uh, conflictele și să trecem la o pace durabilă. Uniunea Europeană susține aceste priorități și acest raport ne reamintește foarte clar și își aduce contribuția la aceste angajamente. Uniunea Europeană joacă un rol foarte important în lumea de astăzi, este un contributor net uh, la organizații internaționale, este donator de ajutoare, dar și un partener comercial al acestor zone care se află în conflict. Și asta trebuie să ne dăm seama că ne revine răspunderea de a uh, ne pune în slujba, slujba păcii și de a uh, încerca să obținem condiții egale pentru toate uh, ființele umane. Trebuie să ne ajustăm mai bine instrumentele financiare pentru că ele își aduc într-adevăr contribuția la prevenirea conflictelor. Trebuie să ne majorăm angajamentele și mă bucur să constat că și în altul reprezentant uh, și-a exprimat această intenție de mai multe ori. De asemenea, Parlamentul European are un rol tot mai activ în uh, domeniul diplomației parlamentare și trebuie să folosim uh, această nouă realizare în favoarea noastră. În activitatea de prevenire a conflictelor este foarte important să ne axăm pe femei, pentru că femeile sunt victimele cele mai grav afectate ale conflictelor și uh, adesea sunt uh, cele care sunt excluse din activitatea de prevenire. Este un paradox foarte grav pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l abordeze. Nu e logic și asta și subminează direct succesul eforturilor noastre. Deci, încă o dată, un accent puternic pe situația femeilor și pe analize de gen uh, care să fie făcute la toate nivelurile în activitatea de prevenire a conflictelor. Și apoi trebuie ca aceste eforturi să fie și finanțate corespunzător. Uniunea Europeană ar trebui să stabilească priorități pe termen, pe termen lung uh, și să consolideze arhitectura în acest domeniu. Trebuie să facem mai mult și mai bine pentru a uh, face un, clar, un uh, pas clar în direcția cea bună. Trebuie să stabilim un consiliu la nivel înalt pentru mediere trebuie să promoveze coordonarea între instituții cu un accent pe sensibilitățile de gen, pentru că astfel Uniunea Europeană va fi mai proactivă și uh, va putea să acționeze prin sistemul de alertă timpurie. Mi-aș dori să se numească un trimis special sau un ambasador uh, UE pentru pace. Trebuie să arătăm uh, că Uniunea Europeană își dorește pacea și că uh, activitatea interinstituțională are nevoie de instrumente pentru a, uh, pentru a desfășura această activitate. Apoi solicit uh, înființarea unui uh, un grup de lucru la Consiliu pentru, conflict, uh, pentru mediere și pentru prevenirea conflictelor. Uniunea Europeană trebuie să își dezvolte instrumentele și capacitatea în acest domeniu, dar și uh, pe chestiunea de gen. Deci, managementul și uh, răspândirea cunoștințelor sunt foarte importante de asemenea. Trebuie să se facă schimb de uh, uh, bune practici în acest domeniu al prevenirii conflictelor și de mediere. Avem nevoie și de analize aprofundate uh, ale zonelor afectate de conflicte. Trebuie să ne asigurăm că nu agravăm și mai mult uh, conflictul prin lipsă de analize și trebuie să ne asigurăm și că dimensiunea de gen este importantă acolo prin, uh, în munca de prevenire. Este clar că trebuie să abordăm uh, răul de la rădăcină și de asemenea trebuie să îndeplinim și obiectivele de dezvoltare a mileniului. Trebuie să ne axăm pe drepturile omului, pe statul de drept, reforma sistemului judiciar cu includerea și asocierea și uh, a societății civile. Sunt aspecte foarte importante pentru activitatea de prevenire a conflictelor și lasez un uh, apel la uh, adresa Comisiei să se ia măsuri urgente pentru ca dimensiunea de gen să fie introdusă în toate domeniile. Uniunea Europeană trebuie să se implice în prevenirea conflictelor și în mediere în țările nene-europene. Ehm, s-a demonstrat că activitatea europeană poate duce la rezultate chiar în uh, situațiile cele mai provocatoare din punct de vedere al conflictelor. Încă un minut, vă rog. O oră? A, nu, un minut, da. Pentru Parlamentul European e important uh, să construiască pe succesele deja obținute în acest domeniu al medierii și al dialogului. E nevoie de mai multă stratură, structură. Trebuie să înlesnim și activitățile de dialog. Nu se... Ați ajuns la șapte minute, doamna Post. În fine, dar în ultimul rând. Eu cred ferm că Uniunea Europeană trebuie să aloce uh, finanțarea necesară. Avem nevoie de un buget care să financeze ambițiile noastre politice, ca ele să fie transpuse în fapte. Bugetarea în funcție de gen, fonduri speciale pentru prevenirea conflictelor, resurse suficiente, nu numai financiare, ci și umane. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întâlnirile cu raportorii din umbră. Domnul Preda ne-a promis că o să fie foarte succint. Ca de obicei, domnule președinte, glumesc, dar uh, vă prezint ce ne-a transmis uh, colegul Donjon, din păcate nu este aici. Obiectivul acestui raport este să propună recomandări pentru a, a întări capacitatea uh, de prevenire a Uniunii Europene acest raport este foarte important pentru că abordează subiecte foarte importante. Prevenirea conflictelor și medierea reprezintă elemente centrale ale uh, politicii externe, dar am întrebări în legătură cu valoarea adăugată a raportului, atât în ce privește forma cât și conținutul. Pe partea de formă, nu sunt uh, convins de pertinența unui astfel de raport. Pe partea de fond, raportul este problematic pentru că abordează chestiunea conflictelor doar din perspectiva genului Uh, face o analiză a conflictelor pe bază de uh, participarea femeilor. Nu se poate. Uniunea Europeană nu poate găsi astfel uh, uh, soluții la conflicte. Mi se pare o abordare foarte uh, îngustă și deci voi depune amendamente pentru a echilibra acest raport. Thank you very much, Mr. Preda. Mulțumesc, domnule Preda. Un minut, domnul Cucan acum. Mulțumesc, domnule președinte eu am experiență în domeniul medierei, deci m-am simțit obligat să spun ceva. Îmi pare rău că am uh, ratat prezentarea doamnei Soraya Post. Dar ce aș putea să vă spun într-un minut? Mă bucur că discutăm acest subiect. E important faptul că pregătim acest raport. Din experiența mea de mediator, conflicte îndelungate, precum cele din Balcanii de Vest și din vecinătatea noastră apropiată, au nevoie de implicare activă prin aceste măsuri de prevenire a conflictelor și de mediere. Salut acest raport care, stabil, care propune un cadru uh, pentru ca intervenția noastră să fie mai uh, pertinentă la nivel politic uh, și strategic. Știu și că Uniunea Europeană are capacitatea de a adopta măsuri în acest domeniu. Voi depune și ceva amendamente care vor reflecta uh, poziția mea. Știți că există și dialogul Jean Monnet pe care îl uh, folosim cu succes în Macedonia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Cucan. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Doamna Post, doriți poate să reacționați, dar doar într-o jumătate de minut. Nu, n-am nicio reacție. Aștept cu nerăbdare finalizarea raportului. Împreună sunt convinsă că vom obține un rezultat excelent. Mulțumesc! Aș dori să vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 10 ianuarie 2019. Trecem la următorul punct de până de zi. Aș dori să îi urez bun venit doamnei Linda Beckeman, McKevin. Avem o întâlnire mixtă AFET și DEVE cu privire la instituirea instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internaționale avem procedura uh, comisiilor comune. Uh, votul va avea loc în 4 februarie, tot așa într-o întâlnire mixtă a comisiilor noastre. După cum știți, este o procedură foarte importantă pentru că ea va determina felul în care asistența europeană înspre țări terțe, 90 de miliarde de euro respectiv, va fi cheltuită în perioada între 2021 până în 2027. care va fi temelia pentru dezbaterile noastre de astăzi. Știți că nu avem prea mult timp pentru dezbatere și deci aș dori să dau cuvântul președintei Comisiei DV, doamnei McKevin, pentru prezentarea introductivă. Te rog, Linda. Mulțumesc. Ca să țin cont de